Good afternoon again. We're resuming the works. Bună ziua, bine ați revenit la ședința de după amiază a uh, Comisiei Libe. Bine ați uh, revenit cei care sunteți în sală fizic, dar de fapt vă pot număra pe degetele de le da o mână. Și de asemenea, vă urez bun venit tuturor celor care sunteți conectați de la distanță. Vă mulțumesc și dumneavoastră. Uh, ca de obicei, Uh, trebuie să verificăm cvorumul pentru că trebuie să deschidem votul. Vă rog frumos să trimiteți un semn de viață toți cei care sunteți conectați, deci apăsați pe butonul Raise Your Hand uh, și, bineînțeles, cei care sunteți în sală vă pot număra. Deci, sunteți conectați, ne trebuie 17 uh, membri ca să avem quorum. Vă rog. Almost. <sighs> How many have we got? How many have we got? Yeah, there's a quorum. We thank you. Avem quorum. Mulțumesc. Ceea ce ne permite să deschidem sesiunea de vot, așa cum am spus, pentru cele două rapoarte de după amiază, punctul 7, consolidarea libertății presei, raportor Magdalena Adamovici, și punctul 8, impactul uh, măsurilor relative la COVID-19 asupra democrației și a drepturilor uh, fundamentale și a statului de drept, uh, raportor subsemnatul. Vă rog frumos să mă scutiți de a vă citi din nou toate detaliile tehnice pentru votul la distanță, pentru că uh, ne-am antrenat de mai multe ori, sunt convins că toată lumea le cunoaște. Așadar, Asigurați-vă că respectați uh, toți pașii pentru ca votul dumneavoastră să fie contabilizat. Vot de la distanță sau vot, uh, uh, cum spuneam, imprimat, uh, formular completat. Putem să trecem așadar imediat la primul punct din această după-amiază. Este vorba despre punctul 9. Accesul la Uh, documente. Este vorba despre raportul anual pentru perioada cuprinsă între 2016 și 2018, raportor domnul Ioan Rareș Bogdan, și trebuie să discutăm despre proiectul de raport. Cred că cunoașteți uh, contextul. Acest raport face parte din uh, activitățile de verificare a transparenței, deci inclusiv accesul uh, public la documente. Este vorba despre un uh, uh, act legislativ care uh, a fost uh, um, a intrat în vigoare odată cu tratatul de la Lisabona și apoi cu integrarea Cartei Drepturilor Fundamentale. Așadar, o să ascultăm prezentarea domnului Bogdan. După care, deci, prezentarea domnului Bogdan a proiectului de raport, după care vom da cuvântul și raportorilor alternativ. mi se spune că este conectat, dar că are ceva dificultăți. I have been asked to wait a couple of minutes to see if we can make it. Mr. Bogdan, we... Domnule Bogdan, vă așteptăm. No? No, not yet.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 RIT is currently on the phone with Mr. Bogdan. Yes. We're trying to solve it. Currently, he's not. Uh, he doesn't have a good connection at this at this point. Really? Not not possible. It will not. Conexiunea nu este bună, deci uh, nu putem să luăm legătura cu domnul raportor. Dacă raportorii alternativi sunt conectați, putem deja să le dăm cuvântul atunci. Și dacă domnul Bogdan reușește până la urmă să se conecteze, o să-i dăm cuvântul. Doamna Evelyn Inser este raportoarea din partea grupului socialist. Tocmai ați ajuns în sala. So <laughs> I've been running here because Tocmai alergam pentru că nici conexiunea mea nu funcționa. Ca să pot să-mi aduc contribuția la această discuție foarte importantă, eh, vă rog să vă... Da, n-am mai, n-am mai făcut sport de ceva timp și de aceea eh, mi-e greu acum să-mi reiau suflul, dar cred că reușesc. În primul rând, vrem să mulțumim raportorului pentru proiectul de raport, care a fost, uh, evident, uh, scris în circunstanțe dificile. De mult timp trebuia să fi prezentat acest raport pentru că evaluează perioada între 2016 și 2018. Transparența și accesul la documente sunt aspecte cheie pentru democrație, pentru că oamenii trebuie să poată să-și dea seama cum sunt luate deciziile și ce fel de decizii sunt luate. Sunt uh, foarte mândră că vin din Suedia, pentru că la noi avem această tradiție veche de deschidere. Bineînțeles că deschiderea trebuie să meargă mână în mână cu protejarea datelor personale și cu protejarea confidențialității atunci când este necesar. Găsirea acestui echilibru delicat este poate aspectul cel mai important din această dezbatere. Aș vrea să um, abordez mai multe puncte, respectând structura raportului, uh, cea aleasă de domnul raportor. Am o întrebare, am un minut sau două minute la dispoziție. Vă rog, uh, relaxați-vă n-am reușit să dăm cu raportorului, deci vă vom asculta pe dumneavoastră, deci puteți să vorbiți cât doriți. Deci mai multe puncte pe care doresc să le abordez. În primul rând, mă bucur că și-a început raportul cu o secțiune pe tema transparenței dintr-o perspectivă mai largă. Mi se pare indispensabil ca toate instituțiile UE să aibă o politică de transparență cât mai asemănătoare. Noi, la Parlamentul European, trebuie să ne asigurăm că și la Consiliu și la Comisie există același nivel de implicare pentru a permite cetățenilor să ne înțeleagă munca. Deci trebuie să facă parte din acest mare proiect european uh, care să permită accesul la documente, deci nu să fim doar noi Parlamentul. În plus, documentele nu trebuie să fie um, clasificate secret, să nu fie prea multe documente uh, clasificate astfel, astfel încât publicul să aibă acces la un număr cât mai mare de documente. De asemenea, împărtășesc regretele domnului raportor referitor la faptul că negocierile avansează foarte lent. Am uh, avut câteva schimburi pe e-mail în acest sens. Deci, cum spuneam, uh, faptul că negocierile acordului interinstituțional privind uh, registrul obligatoriu de transparență progresează foarte lent. Este de datoria noastră să fim cinstiți uh, față de alegători. Aceste negocieri pentru registrul obligator de transparență ar trebui să fie continuate și finalizate, iar în ceea ce privește accesul la documentele emise Parlamentului European, trebuie să analizăm motivele pentru care unele solicitări sunt refuzate, deci aceste refuzuri să fie justificate pentru că de cele mai multe ori temeiul pentru refuz este protejarea datelor uh, private și a datelor personale. Da, nu zic că aceste date cu caracter personal trebuie să fie protejate, dar trebuie să găsim un, uh, o cale de mijloc. La Parlament Uh, am ales să dăm acces la uh, documentele care fac referire la munca noastră. Noi, Parlamentul, trebuie să dovedim că suntem o instituție care poate să răspundă în mod adecvat uh, solicitărilor enorme pe care le primim, de exemplu, pentru documentele folosite în triloguri sau pentru documentele emise de biroul Parlamentului. Orice fel de refuz trebuie să fie pe deplin justificat, așa spune raportorul și și eu sunt de acord și trebuie să fie o justificare de la caz la caz. În plus, e face parte și din jurisprudența Curții de Justiție care se aplică tuturor instituțiilor europene. Mulțumesc! Acum, uh, din câte înțeleg, domnul Bogdan încă nu s-a reconectat, atunci dăm cuvântul uh, uh, lui Abidal Salani, dacă este conectat, doamnei. Vă mulțumesc, domnule președinte, și chiar dacă ați alergat, vreau să-i spun colegii mele, ați reușit să ajungeți și să faceți o declarație foarte interesantă. Eu vorbesc în numele doamnei Sofie Inveld, care este raportoarea din umbră din partea grupului Renew. Dumnezeu este foarte bucuroasă pentru că la Comisia Libe în sfârșit se discută raportul privind accesul la documente după uh, raportul Ferrara pentru perioada 2014-2015. Accesul la documente este foarte important într-o societate democratică pentru că uh, oamenii trebuie să poată să uh, ceară instituțiilor să dea seamă pentru acțiunile și deciziile lor și știm că se primesc multe solicitări de acces la documente. Renew este bucuroasă să vadă că uh, raportorul ia foarte în serios transparența și faptul că transparența în instituții precum Consiliul nu este prețuită așa cum ar trebui. Deși a existat o solicitare din partea ombudsmanului și chiar și o anchetă, Consiliul nu a făcut nimic ca să-și mărească nivelul de transparență de fapt, procesul decizional de la Consiliu se face de cele mai multe ori în secret și ei încearcă să ocolească uh, jurisprudența curții. Și comisia uh, pare să fie uh, mână în mână cu Consiliul în această privință. În pofida uh, regulamentului 1049, care ar fi trebuit să fie aplicat. Dar să nu uităm că de 8 ani de zile dosarul este blocat la Consiliu. Raportoarea noastră din umbră va depune câteva amendamente pe această temă și pe alte subiecte corelate cu transparența, dar pe ansamblu este mulțumită de proiectul de raport și așteaptă să coopereze cu dumnealui și cu ceilalți raportari din umbră. Mulțumesc, domnule președinte! any idea. Mulțumesc. Nu văd niciun raportor de la grupul ID, dar văd pe uh, raportorul de la Vers, doamna Tineche Stric, da. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc și raportorului. Și eu înlocuiesc, de fapt, pe doamna Riba, raportoarea noastră din umbră. Și aș dori să îmi exprim aprecierea pentru acest proiect de raport. Cred că putem să fim de acord cu conținutul, e bine să promovăm transparența uh, muncii noastre și a uh, celorlalte instituții europene. Transparența face parte din procesul legislativ. Este un principiu cheie pentru societatea democratică și pentru a garanta uh, acces la informațiile europene și hotărârea judecărească în cauza de capitanii definește foarte bine um, această uh, stare de lucruri. Parlamentul European, știind că noi reprezentăm cetățenii, trebuie să dea exemplul în ceea ce privește accesul la documente. Nu ar trebui să analizăm doar ce face Consiliul, ci să ne uităm cu un ochi critic și la propriile noastre metode. Aș dori, așadar, să afirm că avem nevoie de mai multă transparență în ce privește trilogurile. Raportorul notează cu satisfacție că mai multe documente pe patru coloane au fost date publicității, dar uh, nu este suficient pentru a garanta transparența și implicarea cetățenilor. Și s-ar putea ca oamenilor să le fie foarte greu să fie la curent cu negocierile în curs, dacă de fiecare dată trebuie să facă o cerere de acces la documente și să aștepte ca acestea să le fie comunicate. Ar trebui să avem o atitudine proactivă, aceste documente să fie disponibile pentru toată lumea, în mod sistematic și uh, într-un mod cât mai uh, facil cu putință. Pentru că ce avem de ascuns, de fapt? Cetățenii cu adevărat vor putea să-și exercite dreptul de participare la uh, procesul decizional și să se gândească la deciziile pe care le luăm noi și subliniez faptul că este nevoie de același nivel de transparență în ce privește uh, procesul decizional aferent uh, fondurilor europene. De exemplu, acum discutăm uh, despre uh, banii alocați uh, uh, laboratoarelor care fac cercetare pentru a găsi un vaccin, dar e vorba despre miliarde de euro și nu se știe deloc în ce condiții au fost semnate aceste acorduri cu laboratoarele farmaceutice. De asemenea, ar trebui să avem mai multe date în ce privește procedurile pentru nerespectarea obligațiilor și, evident, Consiliul trebuie în sfârșit să-și schimbe reglementările în ce privește accesul la documente și, în sfârșit, să respecte jurisprudența și să o ia în serios și să nu găsească orice fel de pretext pentru a refuza accesul la documente, chiar ne trebuie să avem acces la uh, documentele Consiliului. Mulțumesc! Ok, thank you! Mulțumesc și eu! Haideți să auzim acum ECR-ul, doamna Diadiva Vișnievska. Conectare online. Să sperăm că doamna Vișnievska este conectată. You there? Mrs. Visnievska? Doamnă Vișnevska, aveți cuvântul. Doamnă Vișnevska, apăsați pe butonul Speak și pe butonul Video pentru a vă conecta. Vă rog să întoarceți imaginea, ar fi mai bine. dar nu știu unde găsesc butonul pentru întoarcerea imaginii. Doamnă Vișnevska, să știți că vă vedem cheile, dar nu și pe dumneavoastră și am preferat mai degrabă să vă vedem. There's one icon on the top left of your screen. Yes. Oh, yes discuss. Yes, now, now, that's okay. Now, every... Gata, acum totul e în regulă. Vă mulțumesc. Domnule președinte, domnilor și domnilor, vă, îi mulțumesc raportorului pentru proiectul de raport și aș vrea să-mi exprim și eu părerea. Transparența este crucială pentru menținerea încrederii uh, cetățenilor europeni în uh, procesele administrative la nivel european. Eu consider că instituțiile europene ar trebui să înleznească accesul la documente pe principiul transparenței, al comunicării și al democrației directe. Eu consider că accesul la documentele publice ar trebui să fie uh, posibil pentru public cât mai ușor cu putință astfel încât cetățenii să, poată folosi, să se poată folosi de um, tehnologie pentru a accesa informațiile. Însă este esențial să se găsească un echilibru între normele de transparență și nevoia de a menține integritatea, eficiența și flexibilitatea procesului legislativ reglementarea în ceea ce privește, regulamentul privind accesul public nu le împiedică pe instituțiile europene să publice documente legislative. Deci, organismele europene încă au dreptul de a invoca excepțiile în ceea ce privește accesul, refuzul accesului la anumite documente în cazuri uh, clar justificate. Apoi, registrul transparenței. În uh, regulamentul de procedură fiecare, se spune că fiecare membru trebuie să adopte <clears throat> practica de a nu se întâlni decât cu lobbyiștii înregistrați în registrul transparenței, iar informațiile și să publice informații în ceea ce privește calendarul întâlnirilor cu grup, membrii grupurilor de interes. Dar când se negociază acordul, atunci specificitățile fiecărei instituții trebuie să fie luate în seamă și se asigură doar o participare limitată a Consiliului la registru. Doar așa ar fi realist. Vă mulțumesc pentru atenție. Vă mulțumesc, doamnă Vișnievska, din partea GUE. De fapt, mi s-a spus că în, în numele domnului Ioan Rareș Bogdan, raportor din partea PPE, care pare să nu se poate conecta, cineva din casă, din uh, sală va lua cuvântul. Deci, domnul Chize, dacă aveți uh, dacă luați cuvântul nume domnului Bogdan, aveți cuvântul. Vă mulțumesc. Într-adevăr, domnul Rareș Bogdan este raportor pe acest dosar și îl reprezint pe el, precum și grupul, și grupul PPE, eu fiind și uh, raportor pe avizul AFCO pe acest uh, dosar. Dreptul de acces la documente este un drept fundamental, consacrat de Cartea Drepturilor Fundamentale și transpus în practică. Trebuie să se asigure conformitatea cu principiul de plinei transparențe și informarea cetățenilor în mod corect și la timp. Conform regulamentului 1049, transparența și accesul de plin la documente din partea instituțiilor trebuie să fie lege și doar uh, anumite, iar uh, excepțiile trebuie uh, foarte serios justificate Și iată de ce consider că eforturile permanente și susținute ale tuturor instituțiilor sunt necesare pentru a fi cât mai aproape de cetățeni cu putință și pentru a ne angaja în mod activ în procesul legislativ. Raportorul ia notă cu încântare de uh, faptul că s-a dat uh, uh, curs cererii Parlamentului în ceea ce privește uh, accesul la documente pe 2014 și 2015. Uh, uh, solicitare referitoare la numirea unui comisar responsabil de transparență. Parlamentul European reprezintă interesele cetățenilor europeni într-un mod deschis și transparent, fapt confirmat de către Ombudsmanul European și s-au făcut progrese importante în ceea ce privește îmbunătățirea standardelor de către Comisie. Acest proces de îmbunătățire trebuie să fie continuu și susținut, deci încă mai este marjă de îmbunătățit. În mod regretabil, așa cum a confirmat și ombudsmanul european, lucrurile nu stau la fel și la, în cazul Consiliului. În ancheta strategică din 2017 se constată lipsa de transparență a Consiliului în ceea ce privește accesul publicului la documentele sale legislative, precum și practica sa actuală care uh, caracterizează procesul decizional, care constituie cazuri de administrare defectuoasă. Sprijin recomandările ombudsmanului și solicit Consiliului să întreprindă toate măsurile necesare pentru a pune în practică, fără întârziere, recomandările ombudsmanului și deci să asigure transparența uh, tuturor dezbaterilor legislative. Considerăm că revizuirea regulamentului 1049 cât mai rapidă este crucială. Procesul este blocat din 2012 încoace și drept rezultat intrarea în vigoare a tratatului privind uh, dreptul la acces, aceasta vizează toate organele și agențiile Uniunii Europene și tocmai de aceea este extrem de important, obligatoriu chiar, ca regulamentul să fie uh, modernizat și modificat astfel încât să răspundă evoluțiilor uh, ce au avut loc în acest domeniu în ultima vreme. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mul- mulțumesc. Și acum haideți să continuăm cu ceilalți raportori din umbră doamna Pelete din partea GUE. Vă mulțumesc, domnule președinte, îi mulțumesc domnului raportor pentru documentul său care merge în direcția potrivită. De asemenea, țin să mulțumesc mediatorii ombudsmanului pentru activitatea sa în domeniul transparenței. Când e vorba de acces public la documente și de transparență, cred că vorbim înainte de toate de încredere. Încrederea pe care trebuie să o aibă cetățeanul european în Parlamentul European și mă gândesc la noi cu precădere, pentru că noi trebuie să ne declarăm întâlnirile cu lobbyiștii, dar nu e vorba de o obligație. Deci trebuie să fim transparenți și dacă tot vorbim despre Parlamentul European, ei bine, transparența nu prea s-a îmbunătățit în ceea ce privește consiliile serviciilor juridice. Pentru că adesea aceste sfaturi de la uh, serviciul juridic sunt date doar anumitor persoane nu cred că putem fi credibili și transparenți în astfel de condiții. Și aș mai spune ceva. Cred că în raport ar trebui să, vor, să se vorbească despre uh, modul în care Frontex tratează cererile de acces public. Eu am îndoieli mari în ceea ce privește modul în care Frontex tratează accesul la documente. Mă întreb dacă această manieră este conformă legilor în ceea ce privește uh, accesul. Frontex are din ce în ce mai multe drepturi și cred că fiecare dintre noi își dorește să știe ce se întâmplă la această agenție și oricum să aibă acces la documente. Noi propunem um, pentru agenția Frontex pentru că ei, ei să ne pună la dispoziție documente care sunt parțial disponibile sau, mă rog, indisponibile, dar dacă noi nu știm niciodată de ce documente dispun ei, noi nu avem cum să știm și nici cetățenii. Deci raportul trebuie să vizeze și această chestiune. Se vorbește de transparență în instituțiile europene de foarte multă vreme încoace. Iar în momentul actual, cu atât mai mult dată fiind criza COVID și întâlnirile virtuale, cred că accesul ar trebui să fie mult mai ușor la documente, mult mai simplu și oricum noi vom depune amendamente în această direcție. Țin să îi mulțumesc încă o dată raportorului pentru că, repet, raportul merge în direcția cea bună. Mulțumesc! Mulțumesc și din partea neafiliaților, doamna Laura Ferrara. Doamna Ferrara, sunteți conectată? Mulțumesc, domnule președinte. Am fost raportor în legislatura trecută asupra acestui raport cu privire la transparență pentru anii 2014-2015. Un raport pe care îl consider extrem de important pentru accesul la documente este un drept fundamental înscris în articolul 42 din Carta Drepturilor Fundamentale și în tratate de asemenea. Și este un raport care arată că cu transparență de plină se poate asigura democrația participativă și spori încrederea cetățenilor în instituțiile democratice, permițându-le să um, aibă con- o cunoaștere completă asupra sistemului reglementativ și să știe ce anume fac reprezentanților trimiși în Parlament. În ceea ce privește tergiversarea negocierilor în ceea ce privește crearea unui registru interinstituțional în ceea ce privește accesul și transparența, e într-adevăr o problemă faptul că negocierile nu s-au încheiat încă. Și aici mă alătur și eu celor care solicită încheierea acestor negocieri cât se poate de rapid, pentru că adoptarea unui astfel de registru ar contribui mai ales la sporirea Uh, transparenței în ceea ce privește activitatea Consiliului, pentru că, așa cum a arătat Ombudsmanul European, aici uh, e nevoie de mai multă transparență. Apoi, e nevoie de mai multă transparență și în ceea ce privește documentele legate de trialoguri. Um, între timp a apărut și o decizie în dosarul Capitanii, unde se arată că așa numitele documente pe patru coloane ale negocierile dintre uh, instituțiile europene nu se încadrează neapărat la capitolul informații de nedivulgat. Și iată că Parlamentul a luat în serios aceste recomandări ale curții. Bun. Cred că acum am terminat acest punct, dar și alți uh, parlamentari au dorit să intervină din partea ECR, Cristian Teres. Sunteți conectat și doriți să interveniți? Nu? Atunci am ajuns la finalul acestui punct. În mod normal, avem comentarii finale din partea raportorului. Doriți să interveniți dumneavoastră în numele dânsului? Am vrut doar să spun raportorilor din umbră că le mulțumesc pentru cuvintele amabile și pentru cooperarea cu domnul raportor, care a fost una bună. Mulțumesc și pentru că știm că timpul fuge de fiecare dată când ne întâlnim și de cele mai multe ori depășim timpul alocat, vă propun să trecem acum la punctul 10. Impactul COVID-19 asupra necesarului de formare pentru forțele de ordine. Un schimb de opinii cu Detlef Schröder, director executiv al CEPOL. Aveți la dispoziție 10 minute, domnule Schröder, um, um, și mai puțin chiar am apreciat iar apoi și ceilalți uh, membri care vor să intervină vor, uh, o vor putea face. Vă rog, aveți cuvântul. Domnule Schröder, sunteți conectat? Mulțumesc, domnule președinte. Stimați membri ai Comisiei Libe, din păcate sunetul este extrem de prost. În primul rând, aș dori să profit de ocazie să exprim faptul că și forțele de ordine fac posibil pentru a proteja viața cetățenilor în această perioadă. Din păcate, sunetul este atât de prost încât nu se poate reda. interventions decreased in the pandemic. For instance, when shops are closed, no shoplifting.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 However, the training institutions need to finish. Herr Schröder, sorry to interrupt, but. Domnule Schröder, îmi cer scuze că vă interup, dar vă auzim extrem, extrem de prost. Vă rugăm să vorbiți mult, mult, mult mai rar pentru a avea o șansă.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 Mulțumim, domnule Schroeder. N-a fost deloc ușor să vă urmărim. Iată că ne confruntăm cu aceste probleme în această actuală situație generată de COVID. Haideți să îi ascultăm acum pe coordonatori. Am o listă uh, Domnul Lenners, pentru început din partea PPE. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Aș dori să-i mulțumesc și domnului Schröder și, într-adevăr, n-a fost deloc ușor să înțelegem ce spunea domnul Schröder, pentru că, iată că astfel uh, se subliniază și ceea ce spuneați dumneavoastră, că e nevoie de o infrastructură tehnică foarte bună pentru a face toate acele lucruri pe care doreați să le faceți. Constatăm și noi acest lucru în activitatea noastră. COVID a afectat toate domeniile vieții a instituțiilor UE de aici, altor agenții, dar și activitatea uh, forțelor de ordine um, care activează în stradă și aici aș dori să profit de ocazia să le mulțumesc celor care lucrează zilnic în prima linie, chiar și în aceste condiții dificile, pentru că și ei au trebuit să se adapteze foarte rapid la noile orientări în ceea ce privește <clears throat> ordinea publică. Dar, pe de altă parte, nu doar dânsii s-au adaptat, ci și infractorii care îi produiesc pe cei mai vulnerabili uh, prin tot felul de scheme. Și aici e nevoie de susținerea autorităților pentru ca uh, aceștia să-și poată forma în continuare personalul esențial pe Ehm, chestiuni care țin de schimbarea modelelor de infracțiuni, ehm, infracțiuni ehm, digitale și așa mai departe. Și, bineînțeles, și formare în domeniul cibersecurității. Eu am discutat și cu <clears throat> sindicatele și am înțeles că la mijlocul anului viitor se va lansa un nou sindicat a forțelor de ordine, UPOL, care vor interveni de asemenea cu oferte de formare. Credeți că dumneavoastră ați putea colabora cu astfel de organizații uh, sau uh, sunt cursuri doar pe care le organizați la dumneavoastră sau sunteți dispuși să colaborați cu astfel de structuri. Și apoi vorbeați și de un nou mandat pentru CEPOL în 2016. Colega mea, Kinga Gal, a subliniat și îmbunătățirile care au avut loc, dar pe de altă parte a arătat și că acordăm tot mai multe responsabilități CEPOL, dar fără dotarea financiară corespunzătoare. Cum vi se pare acum, după patru ani, cum um, vă descurcați acum și în circumstanțele COVID și în ceea ce privește instrumentarul online pe care vreți să-l dezvoltați, se încadrează acesta în anvelopa bugetară de care dispuneți sau va fi nevoie de modificări? Caterina Chinici, acum conectată? Sunteți uh, pregătită? Trebuie să apăsați pe buton. Mă rog. Doamna Chinici, aveți cuvântul. Iată-mă. Mă auziți? Da. Mulțumesc, domnule președinte. Eu aș dori să îi mulțumesc domnului Schröder pentru prezentare, chiar dacă și eu am avut dificultăți enorme în a-l înțelege, din păcate. Dar uh, fără nicio urmă de îndoială, COVID schimbă societatea noastră, inclusiv panorama infracțională. Și știm și din trecut că crima organizată are capacitatea să se adapteze rapid uh, la ceea ce numim noi noua normalitate și să folosească în acest sens și noile tehnologii. De aceea, forțele de ordine trebuie să aibă instrumente și competențe mai specifice pentru a contracara aceste infracțiuni. Aș avea două întrebări. În primul rând, în ceea ce privește schimbul de informații, doamna directorul Europol ne-a spus că din cauza um, restricțiilor a scăzut fluxul de informații între statele membre și Europol. Cum se pot susține forțele de ordine naționale în a depăși aceste dificultăți și de a asigura acel schimb de informații rapid care este fundamental pentru a contracara crima organizată. Și, mai în general, am spus că este nevoie de consolidarea capacităților investigative online și trebuie lucrat și pe cibersecuritate. Și vă întreb, domnule Schröder, considerați că din punct de vedere normativ ar fi nevoie de noi inițiative astfel încât forțele de ordine să aibă instrumentele tehnologice adecvate noilor exigențe pentru garantarea securității cibernetice. Iar apoi, dumneavoastră vorbeați de violența domestică, dar am altă temă care pe mine mă interesează și anume Uh, exploatarea sexuală a minorilor, mai ales uh, pe perioada restricțiilor. CEPOL are în vedere inițiative formative pentru a garanta o colaborare între autorități autorități și societatea civilă, de pildă furnizorii de servicii online. Și apoi încă o întrebare. Considerați că un centru european pentru coordonarea acestor infracțiuni, așa cum a fost solicitat de Parlament și care a fost inclus de Comisie recent în um, strategia pentru o um, abordare mai eficientă a um, activității criminale la adresa uh, minorilor. Credeți că ar fi o metodă mai eficientă? Mulțumesc și acum din partea Renew, domnul Salani. Doamna Salani. And, uh, thank you so much, uh, Mr. Mulțumesc, domnule președinte, și vă mulțumesc, domnule Schröder, pentru această prezentare. E de la sine înțeles că trăim în circumstanțe speciale și toate aspectele, fie ele din viața de zi cu zi, din uh, viața politică, din viața noastră profesională au fost uh, afectate. În ceea ce privește formarea forțelor de poliție din statele membre, poate că este un subiect mai relevant ca niciodată, nu numai din cauza pandemiei, ci și din cauza că lumea se schimbă atât de rapid. Trebuie să avem niște forțe de aplicare a legii uh, cât se poate de bine antrenate și la curent cu ultimele evoluții din societățile noastre și cu cele mai recente amenințări. În plus, trebuie să avem un nivel de încredere între poliție și populație. Acțiuni precum cele din, de tipul Black Lives Matter ne-au demonstrat cât de uh, mari sunt problemele de tipul rasismului și a discriminării, inclusiv în Europa. Și nu se poate ca aceste mentalități să fie acceptate în agențiile noastre de aplicare a legii. Ar trebui să existe niște coduri de etică armonizate între diferitele state membre, uh, dar ar trebui să existe în plus acțiuni uh, descentralizate de training pentru a pune în aplicare prevederile acestui cod etic. În plus, ar fi bine să se facă o evaluare a comportamentelor neadecvate. Există clar uh, lacune de formare a ofițerilor de poliție mai ales în ceea ce privește aplicarea și respectarea drepturilor fundamentale și sesiunile de training ar trebui să repare aceste lacune. Deci trebuie neapărat în programele dumneavoastră de formare să includeți și această materie. Deci vreau să vă întreb concret cum vă organizați, cum implicați uh, persoanele de pe teren și nu doar uh, birocrații. Vă mulțumesc anticipat pentru răspunsul și participarea la dezbatere. Vă mulțumesc. Acum, din nou, din partea verzilor, doamna Tineche Stric, aveți din nou cuvântul, dacă sunteți în continuare conectată. You can't see me, I, I see, I don't know why that's the case. Can you hear me?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 și prezentării pe care ne-a făcut-o CEPOL cu privire la activitățile de training. Cred că în aceste momente sesiunile de training ar trebui să se înmulțească și să avem, de exemplu, sesiuni de pregătire profesională în ce privește criminalitatea cibernetică, care de asemenea s-a intensificat și în ceea ce privește uh, Uh, actele de violență uh, conjugală și familială. Deci ar trebui să avem mai multe sesiuni de formare și acestea să fie mai eficiente. Uh, în ce privește trainingul antirasism, am adoptat o rezoluție în Parlamentul European în urma asasinării lui George Floyd și am cerut CEPOL-ului să se implice în mod mai hotăritor pentru a preveni și a identifica uh, activități de tipul profiling și de asemenea să-și uh, intensifice eforturile pentru a combate comportamentele rasiste în rândul forțelor de aplicare a legei. Ar fi bine să putem să analizăm Uh, uh, și mm, felul în care trebuie gestionată diversitatea. Credeți că este suficient astfel încât uh, combaterea discriminării și a profilingului pe apartenență etnică să fie combătute? Credeți că ați luat suficiente măsuri pentru a vă conforma și cu solicitările noastre din rezoluție? Acum, în ceea ce privește uh, datele pasagerilor, știți că avem o cauză uh, care trebuie încă să fie judecată de curte. Uh, o de, de fapt, a cerut o decizie preliminară în ceea ce privește uh, uh, registrul cu numele pasagerilor. Uh, deoarece se consideră că acest registru nu este compatibil cu legislația primară. Avați de gând să abandonați imediat sesiunile de training în domeniul uh, uh, PNR, chiar dacă aceste uh, registre încă nu au fost abolite, pentru că va mai dura ceva timp după ce curtea va fi luat o hotărâre. Mulțumesc! Pentru ECR, din păcate, raportorul din număr nu este conectat. Trecem atunci la un alt membru, Birgit Sipel. Dacă puteți să las cuvântul, dacă sunteți conectată. Birgit, aveți cuvântul. She connected? Yes. Give it a try. Yes. I think now I'm connected. Cred că acum sunt conectată. talking about the... Aș vrea să revin la ce spunea invitatul nostru, faptul că în condițiile epidemiei anumite forme de criminalitate au uh, crescut, de exemplu uh, violența uh, în familie, într-o lume digitală, mă întreb cum putem să facem anchete ca să ne dăm seama dacă actele de violență în cadrul familial s-au intensificat sau nu. Mă refer mai ales la abuzurile comise împotriva copiilor, niște crime groaznice, dar să nu uităm că adevăratele abuzuri nu se fac pe internet, ci în lumea reală. Deci copiii pe care îi vedem în fotografii pe internet uh, uh, dovedesc că toți acești copii au fost abuzați în viața reală. Deci poate că ar trebui ca forțele de poliție să fie mai bine pregătită și formată ca să depisteze aceste cazuri și poate că ar trebui să colaborați mai mult cu organizațiile de societate civilă ca să știți cum să depistați astfel de cazuri. Și o ultimă întrebare legată de capacitatea forțelor de poliție de a face față acelui, acestui nou uh, mediu, mediu digital. Ce impresie aveți dumneavoastră? Avem uh, capacitatea tehnică necesară și suficiente cunoștințe în statele membre pentru ca forțele de poliție să facă față acestor noi condiții? Bun, în ce măsură CEPOL poate să-și aducă contribuția și nu mă refer la uh, echipamentele tehnice? Foarte bine, spune președintele. Uh, pentru că nu aveam uh, un raportor mm, pe acest subiect, dăm din nou cuvântul reprezentantului CEPOL dacă dorește să facă câteva comentarii finale. Altfel, considerăm că acest punct de pe ordinea de zi a fost încheiat. Domnule Schröder, mai sunteți conectat? Doriți să mai adăugați ceva? Pe scurt, vă rog, pentru că ne este foarte greu să vă ascultăm.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 Mulțumesc, domnule Schröder. Dacă nu ați fi fost directorul executiv al CEPOL, uh, aș fi putut crede că comunicarea dumneavoastră a fost uh, victima unor hackeri, dar uh, asta e da, poate că de fapt e o agenție de extraterestri, ceva de genul acesta. Dacă trecem la următorul punct, punctul 11, răspunderea companiilor în cazul în care poluează, nu m-am înșelat, spune președintele. Liability of companies environmental damage. The point here we've got... Nu, până la urmă nu m-am înșelat. Dăm cuvântul doamnei Saskia Brigmont, raportoare, este de fapt un aviz destinat uh, Comisiei de Afaceri Juridice, competentă pe fond. Sugerez să dăm mai întâi cuvântul doamnei raportor și apoi, pentru cei care s-au înscris la cuvânt, va fi momentul să ia cuvântul. Dar mai întâi are cuvântul doamnei Saskia Brigmont.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 Est-ce que le son est meilleur maintenant? Is it better now? Yes, it's better. Yes. Ok. Merci beaucoup. Vă mulțumesc. Doresc să vă prezint proiectul meu de aviz în ceea ce privește responsabilitatea întreprinderilor în cazul în care cauză, cauzează stricăciuni uh, și mm, daune uh, de mediu, dreptul de a avea un mediu sănătos este revendicat din ce în ce mai des de cetățeni și pe bună dreptate, pentru că ține de protejarea sănătății și a mediului în care trăim. Și știm, în urma epidemiei de COVID-19, că infracțiunile împotriva mediului sunt în plină creștere peste tot în Europa, în orașe și în zonele rurale există cazuri de poluare a apei, a solului din cauza deșeurilor toxice și nu numai, și au de suferit și flora și fauna. În uh, regiunea din care provin eu, din uh, Picardie, 100.000 de mii de metri cub de apă Uh, poluată uh, au fost devăsate în fluviul Lesco din cauza unei uh, uzine care trata sfecle de zahăr. Ar fi trebuit să fie clasificată de catastrofă ecologică majoră cu consecințe dramatice pentru faună, floră și populație și astfel de situații ar trebui să fie prevenită datorită acestui raport și mai ales să existe un mecanism de tragere la răspundere a celor vinovați. Mi se pare că este un text foarte important pentru uh, bunăstarea cetățenilor noștri și pentru protejarea mediului. Miza acestui aviz este să nu mai avem doar o noțiune de răspundere civilă a întreprinderilor, ci și de răspundere penală care de altfel să fie pusă în aplicare datorită cooperării judiciare între statele membre. Putem să deplorăm și faptul că cadrul legislativ în ceea ce privește uh, uh, um, uh, daunele împotriva mediului este foarte rar pus în aplicare și în niciun caz într-un mod armonizat, deci ne dorim ca legislația existentă să fie mai bine monitorizată și, în plus, cerem Comisiei Europene să vadă în ce măsură nu trebuie revizuit dispozitivul legislativ pentru ca acesta să fie mai bine pus în aplicare. Sunt conștientă de faptul că bunăvoința statelor membre este aici indispensabilă, dar ar trebui să existe mai multe resurse umane și financiare pentru a preveni, a ancheta și a aduce în fața justiției pe vinovații de uh, infracțiuni uh, uh, împotriva mediului. Iar recunoașterea acestor infracțiuni uh, ar trebui să se facă în mod armonizat în Uniunea Europeană, după modelul pe care îl aplică, de exemplu, Franța și Belgia, dar de asemenea ar trebui să le introducem în lista infracțiunilor recunoscute potrivit articolului 83 din tratate. Poluarea este o chestiune transfrontalieră, poluarea nu se oprește la frontiere, bineînțeles, și ar fi bine dacă am putea să sprijinim mai bine rețelele uh, uh, celor care lucrează în domeniu și să ne gândim și la posibilitatea de a extinde mandatul parchetului european, astfel încât acest tip de infracțiuni să poată să facă parte din acest mandat, pentru că știm că ele sunt strâns uh, legate de multe um, anchete. Uh, să nu uităm și victimele, pentru că există victime uh, uh, în cazul acestor uh, infracțiuni și ar trebui să aibă acces la justiție. Există asociații guvernamentale, dar și ONG-uri care susțin aceste victime. În câteva cuvinte, cam aceasta era prezentarea avizului meu și aștept să vă aud părerile. Mulțumesc, doamnă Bricmo! Trecem acum la raportorii din umbră înscriși pe cuvânt. Pipi, remote, are you there? Ready to make it? Magdalena Abramovic, PPE. Aveți cuvântul. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult, doamna raportor, pentru acest raport foarte bine um, fundamentat. Din punctul de vedere, din punctul meu de vedere, ar trebui să vă bazați pe articolul 37. Protecția mediului este unul din drepturile fundamentale ale cetățenilor. De aceea, sunt de acord cu raportoarea că distrugerea în continuare a mediului va duce la pagube majore, nu doar pentru mediu, ci și pentru drepturile omului. Infracțiunile împotriva mediului ar trebui urmărite pentru că cu toții suntem păgubiți. Un rol important trebuie să-l aibă însă și educația și prevenția ONG-urile ar putea avea un rol important aici, de aceea trebuie susținute și financiar. Însă s-a vorbit și de alte posibilități ca măsuri um, prohibitive și respectiv sancțiuni. Din punctul de vedere al comisiei noastre, ar trebui să existe și un sistem de sprijinire a victimelor acestor infracțiuni. Deci să nu existe doar o bună informare, ci și despăgubiri. Momentul. de premere il bottone e farsi sentire. Deci apăsați pe buton și să vă auzim. Sunteți acolo? Domnul Roberti Franco. Iată, mă, domnule președinte. Bună ziua tuturor, bună ziua, domnule președinte. Și eu consider că proiectul de aviz a doamnei Ricmont se referă la toate punctele cheie și am făcut o treabă excelentă. Bineînțeles, protecția mediului este un drept fundamental care afectează o serie întreagă de drepturi umane, viața, siguranța și mai departe. Însă, um, normele actualmente în vigoare sunt vagi și incomplete și eh, nu sunt urmate și nu există sancțiuni suficiente. Și există un regim inomogen în acest sens. Iar ceea ce avem până în momentul de față s-a dovedit a fi ineficace și um, nu există suficientă răspundere juridică pentru persoanele juridice. Din păcate, sunetul a dispărut. L'abbiamo perso. V-am pierdut, domnule. Trebuie să apăsați butonul. Sentire? Ecco. Mi sente? Mi sente? Sì, adesso, adesso ancora. Mă auziți acum? Da, vă auzim acum. Posso procedere? Allora, dicevo che le Spuneam că sancțiunile penale în momentul de față sunt, un, sunt prea puțini. Directiva prin protecția modului 2018 prevedea o directivă cadru um, care să intervine și cu sancțiuni. Sunt perfect de acord cu raportoarea că e nevoie de norme minime și definiția unor astfel de infracțiuni. Și trebuie inclusă în uh, legislația penală pentru ca a garanta o impunere a acestor uh, sancțiuni în materie penală. Sunt de acord cu raportarea că infracțiunile um, organ, crimei organizate la nivel transfrontalier au loc și prin corupție, așa cum se întâmplă și cu mafia în economie. De aceea, Trebuie să ca firmele să fie ajutate post-COVID pentru a putea să îndeplinească toate cerințele care li se impun. De asemenea, însă, credem că este nevoie de un procuror european pentru mediu, dar și un tribunal specializat care să impună principiul uh, cine poluează plătește. În momentul de față, <clears throat> Curtea de la Haga nu are aceste competențe. În 2017 a spus că va acorda prioritate infracțiunilor care aduc atingere mediului și în sensul de a le interpreta ca crime împotriva umunității umanității. Dar, din păcate, sunetul din nou a dispărut. Again, eh, eh, eh, scusi, onorevole, ancora, non la possiamo sentire. Non ecco. sentire. Ecco. Nu vă mai auzim acum, da? În 2016, Curtea Penală Internațională a anunțat că va prioritiza și infracțiunile care aduc din mediului, care mm, țin de exploatarea ilegală și care va încadra ca uh, crime împotriva umanității, dar nu s-a făcut o extindere formală a acestor uh, competențe pentru a include și ecocidul. Însă ar trebui ca aceste infracțiuni să fie recunoscute ca infracțiuni internaționale. În fine, tot în ceea ce privește accesul în justiție, vreau să prezint un amendament uh, care vizează norme minime în ceea ce privește accesul la justiție, în speranța că directiva cu privire la cursul colectiv, care probabil va fi aprobată luna viitoare, să poată acoperi și um, implementarea directivelor cu privire la mediu. Salani. Mulțumesc, Avidal Salani, pentru Renew, din nou. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, iau cuvântul în uh, numele doamnei Intveld, care este raportor din umbră aici. Crimele, o, infracțiunile de mediu sunt adesea pomenite când se vorbește despre dreptul penal, însă um, această problemă se pune de câțiva zeci de ani încoace. Mult prea adesea nu sunt uh, urmărite penal aceste infracțiuni, uh, și întreprinderile nu, sunt, uh, nu se confruntă cu costurile depline ale pagubelor de mediu pe care le provoacă. Ca și în multe alte domenii, e o problemă cu punerea în aplicare eficientă a legislației existente. Punerea în aplicare a directive privind răspunderea de mediu și directiva privind infracțiunile de mediu, deci aplicarea acestora e foarte proastă. Trebuie o punere în aplicare de plină și care să fie actualizată. Doamna Sofie Intveld dorește să mulțumească doamnei Brimont pentru proiectul său de aviz și doamna Intveld se bucură că împărtășește opinia raportoarei și așteaptă cu nerăbdare să conlucreze cu doamna Brimon și cu ceilalți raportori din umbră. Mulțumesc! Mulțumesc iarăși pentru ECR, Jorge Bușader, dar cred că nu s-a conectat. Bun, deci GUE, Fernando Barena. Fernando Barena este corect conectat? Señor presidente, gracias a la ponente por su presentación y por su trabajo en la opinión. Mulțumesc domnului raportor pentru activitatea sa. În ceea ce privește infracțiunile de mediu, considerăm că acestea trebuie să constituie o prioritate. Pentru că e vorba și de consecințe pe termen foarte lung și care îi afectează pe toți cetățenii europeni. Uh, atât în uh, ceea ce privește infracțiunile de mediu, cât și uh, drepturile omului, toate acestea vizează nu doar generația actuală, ci uh, generații de acum încolo. E foarte importantă această tematică, trebuie să ajungem la un acord, dar legislația, pe de altă parte, trebuie să fie mai exigentă. E nevoie de eficiență și transparență, astfel încât operatorii și întreprinderile să poată realmente să pună în aplicare. Pentru că uh, gândiți-vă la ce s-a întâmplat la, cu depozitul de gunoi din Valueba, în care lucrurile au luat-o complet, au scăpat complet de sub control. În țara Bașcilor avem mai multe exemple E vorba de o problemă foarte prezentă, de fapt, în viața noastră, ehm, folosirea acestui agent chimic, în ciuda faptului că a fost interzis din 2008 încoace. Deci trebuie întreprinse acțiuni urgente în acest domeniu. Mulțumesc, doamna Laura Ferrara. Aveți cuvântul. Se președinte. Vă mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, vreau să vă împărtășesc să împărtășesc uh, primele mm, argumente ale raportoarei uh, Ricmont în ceea ce privește răspunderea companiilor pentru crimele de mediu chiar și în, uh, sub aspectul răspunderii penale. Dânsa recunoaște legătura între infracțiunile de mediu și criminalitatea transfrontalieră. Nu sunt de acord cu raportoarea în ceea ce privește implement, lipsa unor uh, norme și sancțiuni penale uh, pentru persoanele juridice atunci când încalcă aceste chestiuni care țin de mediu. Dar e nevoie de o armonizare a acestora pentru că e vorba de viitorul actualelor și viitoarelor generații și ținând cont de daunele de mediu pe care anumite întreprinderi gestionate în mod uh, criminal le pot uh, um, avea, e nevoie de o propunere legislativă care să aibă în vedere includerea uh, infracțiunilor de mediu ca unele dintre infracțiunile cele mai um, serioase. De aceea, prin directivă, trebuie stabilite și norme minime comune um, ceea ce privește definiția infracțiunilor și a sancțiunilor. Bineînțeles că și la nivelul gestionării deșeurilor uh, trebuie urmărite lucrurile și cum se respectă legislația. De asemenea, poate că uh, parchetul european ar trebui să se acorde competență și în acest domeniu. Principiul poluatorul plătește nu poate fi aplicat atunci când nu se poate uh, stabili uh, cine a comis infracția sau atunci când uh, um, firma respectivă intră în faliment. De aceea, uh, e nevoie de o revizuire a directivei cu 2435 în ceea ce privește mediul. De asemenea, trebuie prevăzute și instrumente financiare obligatorii, precum asigurări sau garanții a, analoage. De asemenea, și poate crearea unui fond care să acopere pagubele de mediu și accesul la acest fond ar trebui să fie posibil doar atunci când uh, instrumentele private de garanție financiară depășesc uh, acel uh, nivel. Un alt aspect fundamental pentru a stabili responsabilitatea firmelor se referă de asemenea la extinderea aplicării noțiunii de pagubă de mediu conținută în directivă și asta ar trebui să conțină și uh, um, poluarea datorită activităților industriale. Îmi mai rămâne să vă anunț că termenul de depunere a, depun amendamentelor trebuie stabilit, deci 3 noiembrie, orele 5 post-meridian. Mai avem însă încă un punct pe ordinea de zi. Nu sunt încântat, dar asta este. Punctul 12. Efectele schimbărilor climatice asupra drepturilor omului și uh, rolul uh, activiștilor de mediu. Raportor, uh, doamna Lina Dipon, care îi dau cuvântul, care intervine tot pe internet. Doamna Dupont. Mr. Chair, um, ich bin tatsächlich schon da. Mulțumesc, domnule președinte. Da, sunt deja aici și am ascultat și pe antevorbitori. Raportul pe care vreau să vi-l prezint astăzi se referă la respectarea drepturilor omului, nu ca, doar ca baza a Uniunii noastre europene, ci și ca bază pentru acțiunea noastră externă. Și acest lucru este valabil, bineînțeles, și pentru protecția omului și a mediului. Și de aceea trebuie să fie clar <clears throat> că uh, um, violențele la adresa apărătorilor drepturilor omului sunt um, inacceptabile și trebuie condamnate, dar uh, a face doar apel uh, la așa ceva nu este suficient și ar trebui să există consecințe clare a unor astfel de acțiuni. Asta e. Deci, um, buna guvernanță, dar și combaterea corupției, criminalității organizate trebuie susținute prin stimulente noi, de pildă prin extinderea um, cooperării, dar și prin acorduri comerciale sau prin politica de viză. Deci trebuie să uh, susținem mai mult respectarea drepturilor omului și drepturilor sociale și drepturilor de mediu uh, cu acele țări cu care avem relații comerciale. Este valabil și pentru comunitatea populațiilor indigene și a ca Uniunea Europeană avem instrumente puternice pentru a putea impune respectarea drepturilor omului prin intermediul instrumentelor noastre comerciale, însă trebuie să le și folosim mai bine. Aștept cu interes colaborarea cu raportorii din umbră. Mulțumesc! Ei, uh, urez bun venit uh, și lui Birgit Zipăl, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, voi vorbi și eu germană. Din păcate, raportarea noastră din urmă, umbră, Betina Folat nu este prezentă, de aceea voi prezenta notele ei. În anul trecut, peste 200 de activiști în domeniul mediului au fost uh, omorâți, este numărul cel mai mare de până acum și este o creștere cu 30% față de 2018. De aceea salut faptul că în aviz se arată de la bun început că activiștii de mediu uh, sunt supuși unor uh, amenințări. Trebuie să subliniem acest lucru și să arătăm că implicarea pentru mediu reprezintă uh, tot o implicare precum și uh, dreptul pentru viață și așa mai departe. Nu mi se pare clar punctul 4. Această abordare, mai mult pentru mai mult, uh, mi se pare oarecum o problemă. Uh, Aici mi-aș dori din partea raportarei să ne explice ce, despre ce e vorba, cine să verifice și cum. Important în acest context mi se pare ca trebuie să insistăm ca statele membre să respecte angajamentele internaționale și că fondurile UE uh, și la nivel internațional nu ar trebui să ducă niciodată la o încălcare a drepturilor um, apărătorilor drepturilor omului. În rest, aștept cu interes colaborarea cu ceilalți raportori în umbră. Acum, domnul, doamna Salani. Mulțumesc, da, și am primit și întăriri. Sper să nu vă supărați, eh, să știți că e tare vorbăreață, dar sper totuși să nu ia și cuvântul. Vă mulțumesc, mulțumesc domnului raportor, doamnei raportor pentru o treabă foarte bine făcută. E un început, eh, un document de început foarte, foarte bun, fără îndoială. Și aștept cu nerăbdare continuarea activității pe marginea sa. Mă bucur să pot uh, lucra pe acest uh, subiect atât de important. Ca și uh, antevorbitorul, consider că e foarte grav faptul că anul trecut au fost uciși 300 de activiști de mediu pur și simplu pentru că își făceau treaba. 40% din cauza acaparării terenurilor și uh, chestiuni legate de drepturile de mediu. Uniunea Europeană trebuie să întreprindă toate măsurile posibile pentru a ajuta la eradicarea acestor încălcări. Acum, uh, grupul Renew uh, subliniază nevoia de a recunoaște ob- obligația statelor de a-și proteja cetățenii, inclusiv în chestiunile care au de-a face cu uh, actori privați sau uh, de întreprindere. Rolul activistelor este foarte important. Este nevoie de proceduri pe măsură în ceea ce privește căile de atac judiciare, precum și participarea la procesul decizional. Și uh, e vorba și de căile juridice la nivelul Uniunii Europene pentru a garanta drepturile acestor, acestor uh, militanți atât de curajoși. așteptăm cu nerăbdare continuarea muncii pe acest document și sigur uh, vom avea parte de o cooperare bună. Vă mulțumesc! Mulțumesc și eu, doamna Salani. Știți că uh, grupurile politice își pot uh, concentra tot, toți timpii de vorbire alocați la o singură persoană, lucru pe care se pare că l-ați făcut dumneavoastră cu mare succes astăzi din partea verzilor, Daniel Caron. Vă mulțumesc, domnule președinte, și eu țin să mulțumesc doamnei raportor. Iată, avem o bază de muncă foarte bună acum. Exploatarea resurselor naturale și corupția duc la multe încălcări ale drepturilor omului și uh, de mediu, iar prețul uh, de plătit este foarte mare. Ca și uh, colegii mei, uh, și eu țin să vă reamintesc că 2019 a înregistrat un record sumbru, 200 de oameni care au fost uh, uciși pentru că au luat apărarea mediului înconjurător. America Latină a înregistrat două treimi din aceste asasinate, de multe ori activiștii făcând parte din uh, popoare autohtone. Dar și în România, doi uh, silvicultori au fost uh, uciși uh, în 2019 pentru că apărau pădurile. Deci, iată, chiar și aici, în Europa, uh, se riscă să mori. S-au făcut fel și fel de campanii, au fost acuzații foarte grave sau chiar um, abuzuri sexuale la adresa militantelor. În calitate de raportor din umbră, eu voi depune, depune amendamente pentru ca acest text să fie consolidat pe patru puncte. În primul rând, vrem să se integreze recunoașterea dreptului la un mediu curat. Apoi, vom reaminti consecințele schimbărilor climatice pe, la adresa numeroase eh, drepturi ale omului și apoi și izvoarele de drept, și nevoile legislative la nivel european și internațional, importanța um, whistleblowerilor care trebuie protejați. Apoi, la alineatul 4 actual, propunem uh, nou, noi formulări pentru a consolida obligațiile UE în ceea ce privește comerțul și respectarea drepturilor omului, prin fie că e vorba de acordul de la Paris, de obiectivele de uh, dezvoltare durabilă sau alte acorduri. Suspendarea acordurilor comerciale cu țările care încalcă în mod sistematic uh, dreptul de mediu și care pun în pericol uh, viața activiștilor, Uniunea Europeană trebuie să acționeze în mod sistematic în fața fiecărui atac la adresa apărătorilor mediului înconjurător. Și în fine, crimele, infracțiunile de mediu Vă mulțumesc și mă bucur că vom conlucra cu doamna raportor și ceilalți raportori din umbră pentru a-i apăra pe activiștii de mediu care plătesc anual un tribut mult prea greu în uh, lupta lor în a ne, de a ne apăra pe noi toți. Sira Rego por, eh, por el GUE tiene la palabra si está conectada. Sí, muchísimas gracias. Vă mulțumesc. Mai întâi doresc să Mulțumesc uh, doamnei raportor pentru tot ceea ce a scris în acest proiect de raport. Suntem, bineînțeles, de acord cu multe afirmații, o mai bună protecție a celor care luptă pentru protejarea mediului înconjurător, să se pune accentul pe drepturile fundamentale, dreptul la un mediu sănătos, deci, cum spuneam, uh, mai multe aspecte cu care suntem de acord, însă există și altele care ni se par cam ambigue și pentru care vom propune amendamente ca să evidențiem anumite idei. De exemplu, sprijinul uh, uh, adus Comisiei pentru a lupta împotriva criminalității organizate, lupta împotriva defrișelor și așa mai departe. Eu cred că se pune prea mult accentul pe uh, uh, răspunderea populațiilor locale și se vorbește prea puțin de uh, toate um, consecințele negative pe care le-au avut uh, um, um, politicile coloniale sau postcoloniale în uh, aceste teritorii sau de rolul pe care îl joacă industria și companiile multinaționale. Deci trebuie să accentuăm uh, și acest aspect, să nu vorbim doar despre vina pe care le avea populațiile locale. Suntem de acord și cu colegii socialdemocrați în ceea ce privește condițiile și cooperarea uh, care să fie condiționate de respectarea statului de drept și a principiilor de uh, bună guvernanță. Dar trebuie să spunem concret care sunt aceste criterii, pentru că comisia va, cea care, va fi cea care va hotărâ țările ce respectă aceste criterii sau nu, dar vrem ca criteriile să fie cât se poate de precise și de aceea vom depune amendamente în acest sens. Bravo! Am terminat uh, cu lista um, oratorilor și pentru acest punct de părnea de zi. Și singurul lucru pe care îl mai am de adăugat este că termenul limită pentru depunerea amendamentelor a fost stabilit pe 10 noiembrie la prânz. 10 November by 1200. Deci 10 noiembrie la 12.00 și ajungem la ultimul punct de pe ordinea de zi. Dar asta pe bucățica de acum, pentru că de fapt ne vom revedea după o oră în decursul acestei după amieze. Bun, ajungem la punctul 13, situația negocierilor în ceea ce privește acordurile UE. Ar trebui să-i dau cuvântul celor care s-au înscris, ba nu. Deci coordonatorii vor lua cuvântul și vom auzi și prezentarea directorului, directoarei generale de la DGEC Home, doamna Monique Paria. Sunteți uh, conectată? S-ar părea că nu. Păi și atunci ce facem? O să ne contacteze din nou serviciul IT de la DG Home. În continuare, doamna Paria nu este conectată. Atunci vă rog să mai aveți o lecuță de răbdare. Ar trebui să reușim să luăm legătura cu doamna Paria. Mais apparemment, el essaie de se connecter. Apparemment, elle n'est pas là. Păi, s-ar părea că nu e prezentă, de fapt. Bun, sper să reușim până la urmă. E clar că ne confruntăm cu o problemă tehnică. Haideți să mai uh, avem răbdare câteva momente pentru intervenția doamnei Paria și apoi voi da cuvântul coordonatorilor care apar pe listă. Și cu asta basta. El a reușit? El a reușit. A reușit, doamnă Paria? Sunteți alături de noi? Da, da, aici sunt. Bun venit, Monic. Aveți cuvântul. Vă mulțumesc, mi-am bătut uh, capul cam 20 de minute să reușesc, dar iată. Vă mulțumesc, domnule președinte și dragi membri ai Comisiei Libe. Vă mulțumesc pentru invitația adresată. Nu mă auziți? Ba da, vă auzim. Mă și vedeți? Mă și auziți? Cum habar n-aveți eh, pe ce lume sunteți? Păi nu știu, eu vorbesc, dar... Dați-i drumul, luați cuvântul. Acum v-am cam pierdut. Îmi pare foarte rău. Avem probleme cu tehnologia astăzi. Deci, repet, vă mulțumesc pentru invitația lansată astăzi de a participa la lucrările dumneavoastră, lucru care mă bucură. Întâi de toate, vreau să plasez oarecum discuțiile pe care le vom avea despre acord, acordurile în cadrul noului pact privind migrația și azilul, care vine cu o strategie uh, completă și care ia în calcul toate dimensiunile migrației și politicilor de azil. Ideea este de a gestiona mai bine diferitele realități ale migrației și asta pe baza dovezilor și cifrelor. Or, una dintre realități este că Uniunea Europeană și țările asociate Schengen arată o ratere de recunoaștere la, în 2019 de 14%, această pondere între ianuarie și august 2020 a ajuns la 31%. Deci două treime din numărul oamenilor, migranților care au sosit în Uniunea Europeană, vor fi cei mai puțin, probabil returnați, nu li se va acorda azil. Deci de aceea este nevoie de un sistem eficient în privința returnărilor, o mai bună capacitate UE în ceea ce privește returnările, dar și o solidaritate mai mare și o mai bună cooperare în ceea ce privește admiterea și reintegrarea. E vorba de o abordare holistică a chestiunii migrației. Vrem să facem acest lucru respectând întru totul drepturile și demnitatea migranților și tocmai de aceea am făcut propunerea legislativă Uh, prin care protecția este ridicată și se prezintă o serie de garanții, uh, dar și o eficientizare a procesului. Credem că proceduri mai rapide și eficiente ne vor asigura și de o mai bună asigurare a protecției necesare celor care au nevoie de aceasta. Cu noul pact, migrația vrem să fie parte integrantă din uh, relațiile internaționale ale UE cu țări terțe. Ori cooperarea pe returnare umană și demnă trebuie să facă parte din uh, acordurile de parteneriat. Ori acest, pentru ca acest parteneriat să funcționeze, Uniunea Europeană și statele membre ar trebui să mobilizeze toate politicile din domeniu pentru a îmbunătăți gestionarea migrației, să și să nu și mm, dincolo de această legătură între cooperare și acordarea de vize, regulamentul privind uh, migrația și azilul prevăd ca Comisia să identifice măsuri inițiale, deci inclusiv în alte domenii de politică, care să încurajeze și să îmbunătățească cooperarea cu țările terțe. Vreau ca un lucru să fie foarte clar. În orice fel de circunstanță, returnările voluntare re, rămân uh, opțiunea noastră cea mai, prefer, cea mai uh, bună. Deci anul trecut, uh, anul viitor, Comisia va prezenta o strategie, considerând că returnările voluntare și sprijinirea pentru reintegrare sunt cea mai bună cale pentru a spori numărul de returnări durabile. În privința situației actuale, pandemia COVID-19, bineînțeles, a avut un efect destul de mare asupra returnării. În 16 aprilie, Comisia a publicat o serie de linii de orientare adresate statelor membre pentru punerea în aplicare a procedurilor de returnare în contextul pandemiei. La început am avut dificultăți, mai multe operațiuni de returnare s-au fost organizate totuși în uh, către Georgia și Albania, spre exemplu, în condiții de securitate. Dragi membri, readmisia tuturor cetățenilor este o obligație prin dreptul internațional și conformarea cu acest uh, Uh, drept nu înseamnă că trebuie să-ți iei un angajament prealabil. Dar directiva privind returnările trebuie să uh, garanteze un cadru de protecție tuturor persoanelor, dar abia după ce se va fi luat în calcul fiecare caz în parte și se va respecta dreptul de refuz, iar și trebuie să se facă și o revizuire judiciară a hotărârii respective. Deci, modalitățile cooperării între UE și uh, statele terțe în organizarea returnărilor și procedurilor de readmitere depinde de acest lucru atunci când cooperarea nu merge cum trebuie, ar trebui să se asigure că um, țara terță se angajează în mod politic să coopereze și se angajează să nu uh, schimbe prevederile din achiul comunitar. În uh, săptămâna trecută v-am trimis o analiză amănunțită a um, instrumentelor de readmitere pe care le avem la dispoziție Nu voi uh, intra acum deci în amănunte în această uh, privință, dar vă răspund la întrebări. Aș sublinia însă următoarele elemente din ultima vreme. De la ultima noastră întrunire din februarie, acordul de readmisie cu Belarus a intrat în vigoare de la 1 iulie. au fost, s-au ținut uh, șase întruniri ale Comisiei de Readmisie. Am, uh, am avut întruniri cu țările din uh, parteneriatul balcanic, cu care colaborăm foarte bine. Cooperarea cu Sri Lanka s-a îmbunătățit foarte mult de când s-a lansat platforma electronică în 2020. Uh, relația cu Pakistanul s-a îmbunătățit. Uh, e vorba de un proiect care a fost lansat cu patru state membre și care în curând va fi extins la toate statele membre. Autoritățile afgane au uh, fost de acord acum patru săptămâni să continue cu calea comună înainte. Lucrurile progresează destul de bine și ar trebui finalizate până la sfârșitul 2020. Comisia ia în calcul cu mare atenție toate preocupările pentru a asigura returnări uh, sigure și demne uh, pentru refugiații afgani. În ceea ce privește negocierile cu China, Tunisia și Marocul, nu au avut loc noi negocieri și asta vă dați seama și de ce. Are de a face cu pandemia, bineînțeles. Deci, în concluzie, aș vrea să subliniez care sunt provocările, dar și posibilitățile care ne stau în față. E vorba de uh, acorduri uh, cuprinzătoare cu uh, țări terțe care ne oferă posibilitatea de a aborda această chestiune într-un loc, într-o modalitate mult mai personalizată, aducând la oaltă mai multe politici și instrumente de finanțare. Iar acest lucru merge mână în mână cu consolidarea uh, căilor um, de migrație legale Obiectivul nostru este de a-i împiedica pe oameni să vină ilegal în Uniunea Europeană, pentru că își și riscă viața. Iar pe uh, termen uh, lung ar trebui să se reducă astfel uh, numărul imigranților. Deci trebuie să gestionăm mai bine migrația și să ne îmbunătățim parteneriatul cu țările terțe. Vă mulțumesc! ați depășit timpul? Dar uh, subiectul merită de mai ales că probabil vom depăși timpul alocat uh, pentru interpretare. De aceea sugerez ca din coordonatorii care vor interveni să o facă într-un singur minut. Știu că nu e suficient, dar altfel se va suprapune acest slot cu viitorul slot uh, între care există o pauză. PPE-ul este reprezentat aici de Chris Peters online. Vă rog, cât mai succint. Mulțumesc, domnule președinte. Un minut este foarte puțin și nici nu vă vedem. Excuse me, excuse me, Mr. Peters, first of... Domnule Peters, știți că facem tot posibilul să fim flexibili, pentru că știm că subiectul merită acest lucru, pentru că altfel s-ar uni fără pauză aceste două sloturi, ceea ce nu se poate. Dar în orice caz nu vă vedem, vă vedem uh, un colț de birou dar nu pe dumneavoastră. Trebuie să vă vedem uh, figura. Așa, mult mai bine. Era o poză cu fiul meu. Voi face tot posibilul pentru a fi foarte succint. PP-ul susține abordarea pentru niște proceduri uh, rapide um, de returnare pentru cei care nu beneficiază de protecție. Așa cum s-a spus, 60%, 66% din migranți nu obțin dreptul la, la rămâne în Europa și nu sunt returnați. Acest lucru trebuie uh, să se schimbe și pentru îmbunătățirea returnărilor trebuie să avem Uh, o abordare cuprinzătoare. Din cele șase întrebări voi uh, formula două. Din 18 acorduri de readmisie și 6 aranjamente de readmisie care sunt informale, considerați că există nevoia de modificare a acestor aranjamente formale în acorduri de readmisie? Există o diferență substanțială în ceea ce privește controlul? A doua întrebare pe lângă cele 24 de aranjamente existente și cele 6 negocieri în desfășurare, ce altă țară ar trebui să fie inclusă pe lista pentru un acord de readmisie? Și Frontex, în momentul de față, are noi, nou ofițeri de legătură în șase țări care ajută cu returnările. Întrebarea mea este dacă susțineți um, extinderea la toate cele 24 de țări. Și sper că v-am putut fi de ajutor. Mulțumesc, domnule Peter. Birgit Zipăl, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș dori să subliniez că Comisia se referă la uh, ratele de recunoaștere din 2019. Uh, poate ar fi bine să ne referim și la cele din anii precedenți. De asemenea, auzim că ratele de returnare scad, ceea ce pe de o parte se poate lega de sporirea deciziilor de returnare, dar poate ne puteți da mai multe detalii care uh, contribuie la scăderea ratei de returnare. Există un acord și cu Belarusul, care a început de curând și vă vorbiți de buna cooperare cu aceștia, dar care sunt șansele de viitor în ceea ce privește returnările spre Belarus, ținând cont de situația actuală. În ceea ce privește Marocul, există ideea că negocierile pentru readmisie și facilitare a vizelor ar putea fi reluate. Ogedate sunt ce sunt împlinite toate condițiile pentru un dialog mai larg, pentru mobilitate. Când consideră Comisia că toate aceste condiții necesare vor putea fi îndeplinite și, în fine, ne puteți oferi o actualizare în ceea ce privește actualele negocieri, în ceea ce privește posibilea renoire în ceea ce privește cea de-a doua cale înainte pentru Afganistan. Mulțumim, Birgit, și acum Sofie Intveld. Sophie? Yes, I hope you can hear us now. Yeah, but the camera again. Yep. You have to turn it back so that we may see your face. I have the camera. Nu vă vedem, așa că vă rugăm frumos să fixați mai bine camera ca să nu vedem scaunul, ci să vă vedem pe dumneavoastră. I can't turn it now. Better? No, now it's black. Now it's black. Okay. Yeah. Well, it doesn't work. I'm sorry, but I would like to. I mean, we're okay. losing time. Pierdem timpul. Oricum vorbim în engleză.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 uh, how are you going to improve that? And wouldn't you rather resort to for formal readmission agreements? Thank you. Now... Mulțumim. Tineche stric din partea verzilor. Yeah. Thank you. Thank you, Chair, and also... Mulțumesc, domnule președinte. Foarte repede, pentru că am multe întrebări de spus. Ați insistat asupra priorității returnelor voluntare, dar cum este acest lucru compatibil cu propunerea din directiva returnări astfel încât să uh, împiedice statele membre de a practica doar uh, returnările voluntare. Puteți să ne spuneți în ce măsură nu ar exista o tendințe din partea statelor membre, chiar dacă avem acorduri de readmitere, preferă să practice readmiterile informale. Și atunci poate că ar fi mai eficient să facem ca aceste, aplicarea acestor acorduri să fie obligatorie. The Commission made an evaluation of readmission agreements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 putem să facem această modificare, dar totuși articolul 18 aliniatul 10 din tratate spune că trebuie să fim implicați în toate uh, fazele negociere. Puteți să vă angajați uh, uh, în sensul că și noi vom putea să avem un cuvânt de spus ca să influențăm negocierile. Și, în sfârșit, ultimul punct, aș, chiar mă întreb dacă aceste acorduri sunt compatibile cu tratatele. Când vă uitați la competența Parlamentului privind acordurile de uh, returnare și readmitere, dacă ar exista acorduri bilaterale sau informale în locul acordurilor oficiale, mă întreb dacă acestea vor fi compatibile cu tratatele. Sunteți gata să reacționați față de uh, această situație? Mulțumesc, Asita Conco, acum. Thank you very much, Chair. If you want to make... Mulțumesc, domnule președinte. Dacă vreți să îmbunătățiți în mod semnificativ sistemul de readmitere, atunci avem nevoie de modificări majore, astfel încât să reclădim încrederea țărilor partenere pentru că știm că aceste returnări uh, și readmiteri uh, eșuează din mai multe niveluri. Nu avem suficiente returnări voluntare și, în plus, nu reușim să folosim instrumentele pe care le avem la dispoziție ca să uh, oferim mai multe căi legale de imigrare. În general, stimulente precum acordarea de vize și canalele oficiale de imigrare funcționează cel mai bine. Însă, trebuie să existe o politică armonizată la nivelul Uniunii. De aceea, nu ar trebui să regândim uh, în profunzime politica de returnări voluntare? Cred că aceasta este calea de urma. Mulțumesc. And Claire Daly, who is in the room, please. Thanks, Chair. And, um, you know, without being rude about it, I did think that the presentation didn't really deal with the issue at hand. It seemed to be more like a promotion of the new... Mi se pare că, de fapt, această prezentare mai degrabă promova noul pachet legislativ uh, decât să țină cont de soluționarea problemelor. De fapt, uh, vorbeam despre creșterea presiunilor de imigrație din uh, Afganistan. Știm că uh, Mulți dintre ei, de fapt, au trecut frontierele în 2019 și atunci vreau să știu cum puteți să spuneți că uh, numărul de imigranți de sosiți în Afganistan reprezintă o astfel de presiune pentru un teritoriu cu 450 de milioane de locuitori? Și știind că uh, un, uh, ONU ne-a cerut să suspendăm returnarile forțate, Uh, ne întrebăm uh, de ce uh, în documente precum cele de la Consiliu se spune că Afganistanul va fi forțat să accepte cetățenii returnați în pofida situației legate de COVID. Vorbim despre rată sănătoasă de returnări și trebuie să spun că